lor privind planul de acțiune privind mobilitatea urbană. Aș dori să uh, supun această cerere la vol, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a deschis votul prin apel nominal. A votat toată lumea. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Doamna Estrela. Vă mulțumesc, doamnă președinte. O meu cartão de voto. Doamna președinte, ieri mi-am lăsat aici cartela de vot și când am sosit, am văzut că n-am mai găsit-o, practic. Și deci nu o am la dispoziție, nu pot să votez, după cum aș dori să pot face și după cum este de datoria mea. Așadar, solicit uh, persoanelor responsabile să-mi spună unde se află cartela mea de vot. Mulțumesc! Placements are always available. Uh... Cartele de vot de înlocuire sunt întotdeauna disponibile, deci uh, trebuie să vă căutați, să mergeți să luați o altă cartelă. Următorul punct despre ordinea de zi Votul în procedură simplificată al raportului domnului Onesta. Domnul Crowley primește cuvântul. Vă mulțumesc, domnul președinte. Conform regulamentului 170 din regulamentul de procedură, vă rog să amânăm uh, votul cu privire la raportul Onesta referitor la procedura privind petițiile aceast acest dosar este discutat la conferința președinților uh, referitoare la modificarea regulamentului Parlamentului. Se discută reforma care este tratată și în raportul Onesta la ședința din 5 martie, deci vă rog să amânăm acest vot în a doua săptămână a lunii martie după uh, ședința de la Strasburg, dacă se poate. Mulțumesc, spune doamna președinte. Vom lua o intervenție în favoare, una împotrivă domnul, domnul Onesta. Mulțumesc, doamnă președinte. Haideți uh, să fim mai preciși. Acest raport uh, modifică sau precizează regulamentul pentru a vedea cum petițiile pe care Comisia noastră pentru petiții, deci din Parlamentul European, sunt uh, uh, admise, sunt neadmise, cum sunt furnizate informații petiționarilor și așa mai departe. S-a votat la Comisia Afacerilor Constituționale cu unanimitate, fără un vot. Nu cred că e un raport controversat. Însă, există în acest raport un articol în care am hotărât să precizăm că atunci când tratatul de la Lisabona și dacă tratatul va intra în vigoare, mare uh, și deci când petițiile adresate Parlamentului și nu Comisiei, uh, faimoasele petiții cu un milion de semnături, deci dacă aceste petiții sunt în legătură cu o petiție pentru care suntem noi sesizați, petiționarii sunt informați. Din câte am înțeles, acest articol, datorită referirii la un viitor ipotetic tratat de la Lisabona, pune problema. Eu pot să accept un vot în 5 martie, pot chiar să facem un vot rapid fără acest articol, însă ar fi păcat să ne potignim tocmai de acest uh, uh articol și deci uh, reprezint colegii care doresc să votăm repede. Dorește cineva să ia cuvântul pentru sau împotriva propunerii de amânare? Se pare că nu. Atunci îl putem supune la vot. Cine este pentru amânare? Vă rog să ridicați mâna. Cine e împotriva amânării, abțineri, se adoptă amânarea. Următorul punct de pe ordinea de zi Votul în procedură simplificată a raportului Riera Madurel cu privire la cadrul juridic comunitar aplicat infrastructurilor europene de cercetare. Vot prin apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Cu o majoritate clară, felicitări doamnei raportor. Următorul punct despre ordinea de zi, raportul domnului Filip Morion, privind Convenția privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuitul în Atlanticul de Nord-Est. Vot, vot prin apel nominal s-a deschis votul din nou. A votat toată lumea. S-a închis votul și acest raport este adoptat. Felicitări domnului raportor. Următorul punct de pe ordinea de zi votul privind raportul Kinot, locul special pe care îl ocupă copiii în acțiunile externe ale Uniunii Europene. Din nou vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă încă o dată felicitări doamnei Chino, raportoarea noastră. Următorul punct de pe ordinea de zi, votul raportului Cotini privind Cadrul general de informare și consultare a lucrătorilor. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă din nou felicitări domnului raportor. Următorul punct de pe ordinea de zi, votul raportului doamnei Patriția Toia privind economia socială. Din câte am înțeles, Doamna raportor dorește să înainteze un amendament oral. Mrs. Toia? Doamna Toia? Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Propun ca la paragraful numărul 12 să se adauge înainte de economie socială ă, componentele și să se elimine al treilea sector, după cum scrie aici. Mulțumesc. Sunt obiecții la acest amendament? Dacă nu, supunem la vot, vot unic cu privire la propunerea amendată, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Felicitări încă o dată doamnei raportor. Următorul punct despre ordinea de zi, raportul doamnei Țampații privind sănătatea mentală, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Felicitări doamnei raportor. Următorul punct, votul raportului Gheorghe planurile națiune de acțiune pentru eficiență energetică. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări domnului raportor. Următorul punct, raportul domnului Migueles Ramos cu privire la cercetarea aplicată în domeniul politicii comune a pescuitului. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări raportorului. Următorul punct de pe ordinea de zi, votul raportului Sederschult, cadrul profesional european pentru furnizorii de servicii. Înainte de a trece la vot, aș dori să acord cuvântul doamnei raportor. Doamna Sederschold. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Fac parte de suficient de mult timp uh, din Parlamentul European ca să știu cât de fericit ar fi toată lumea dacă nu aș vorbi doar două minute. Aș dori să vă spun doar că prin acest raport încercăm sau am încercat în mod repetat să înlesnim viața cetățenilor noștri, să le permitem să aibă, să ocupe locuri de muncă pe bază transfrontalieră în toată Uniunea Europeană. Nu am nimic de adăugat, iată doar ce doream să vă spun. Mulțumesc, doamna Sederschild. Deschidem votul, vot prin apel nominal. La raportul dumneavoastră s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări, doamne Sederschult. Stimați colegi, e o plăcere să vă informez că salutăm astăzi o delegație de deputați și alți vizitatori de la Parlamentul Mongol și care reprezintă misiunea Mongoliei la Uniunea Europeană, care ocupă loc în galeria diplomatică, la tribuna diplomatică.